moțiune de cenzură împotriva Comisiei. Pe 18 mai v-am informat că o serie întreagă de deputați și-au retras semnătura de pe această moțiune de cenzură. Această informație o regăsiți și pe pagina de web a plenarei. Dat fiind faptul că această moțiune de cenzură nu mai este susținută de o zecime dintre membrii Parlamentului, procedura devine caducă. Domnule Schaffhauser, la acest punct? A, a, a ce sujet. Da, pe acest punct. Semnăturile au fost depuse, așadar era vorba de un act reglementar și la un moment dat cineva s-a retras, însă cred că ne aflăm într-o situație de vid juridic. Aș vrea să înțeleg ce jurisprudență se aplică în această materie și din ce motiv uh, deși s-au respectat condițiile de formă, într-adevăr cineva s-a retras, dar toate condițiile de formă au fost reglementare și ne aflăm într-o situație de vid juridic și deci aș vrea să aflu de ce dați înapoi în această situație de moțiune de cenzură legată de perturbatorii endocrini. Mi se pare păcat că nu o luăm pe această cale pentru că rezoluția nu are caracter obligatoriu. Sper ca Parlamentul European să nu fie influențat în acest domeniu. Mulțumesc cu am acționat prin evaluarea corespunzătoare a procedurii respective. Cine, solici, cine semnează o astfel de moțiune poate să își retragă semnătura până la finalul procedurii. Procedura devine astfel caducă în, bazul, în baza articolului 169, articolul 4 al regulamentului de procedură, dacă nu intervine semnătura altui membru. Dat fiind faptul că quorumul stipulat uh, nu mai este atins, am considerat că um, moțiunea devine caducă și de aceea v-am informat uh, pe dumneavoastră, la fel ca și pe toți ceilalți uh, deputați ai uh, Parlamentului European. Comisia Juridică